rugam să ne aduceți puțin soare în Bruxelles. Am primit din partea grupului Alianței Democraților și Liberalilor pentru Europa cererea de numire următoare. În Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie, doamna Silvana Koch-Merin devine membru titular în locul domnului Iorgo Șarțimarcachis. Există observații? Și